ca în numele Parlamentului European să transmit uh, un gând uh, plin de afecțiune doamnei uh, Nicole Fontaine, care a decedat acum câteva zile după o lungă viață politică în slujba idealurilor pe care le-a urmat toată viața sa. Și, bineînțeles, este o amintire încărcată plină de recunoștință și de gratitudine Dânsa a fost aleasă prima dată în 1984, membră, apoi eminentă a adunării noastre, timp de 23 de ani, cu o singură uh, perioadă de întrerupere când a fost ministră în Franța. În acești uh, lungi ani a cunoscut foarte bine Parlamentul și peisajul instituțional al, uh, par, al uh, Uniunii Europene și a fost tot timpul în slujba Parlamentului nostru. Ca și vicepreședintă pentru reconciliere a fost uh, unul dintre arhitecții procedurii de codecizie care a întărit rolul Parlamentului, deci îi datorăm foarte mult pe 22 iulie 1999, după doamna Simon Veil a fost aleasă președinta adunării noastre parlamentare și Uniți în diversitate uh, este o deviză care era a ei și care a fost uh, apoi deviza noastră, adoptată de altfel în timpul președinției sale. Și spun asta pentru că, dincolo de simbolistică, e vorba aici de un angajament puternic, e o deviză care înseamnă pur și simplu o adevărat, un adevărat moto care a ghidat viața sa politică. <clears throat> Bineînțeles, cu toții suntem diferiți, însă aceste diferențe ne îmbogățesc pe toți și ele nu reprezintă decât uh, fațete ale unei culturi europene comune veche de 3000 de ani. Da, uneori avem uh, nevoi diferite, idei diferite, dar împărtășim valori fundamentale și numai în unitate putem ca aceste valori să le facem să prospere uh, pe plan internațional. Oare care era uh, starea ei de spirit când uh, semna acum 18 ani în numele Parlamentului Carta Drepturilor Fundamentale? Ne întrebăm. Bineînțeles, Dânsa era convinsă că adunarea noastră parlamentară trebuia să fie un ecou al acestor valori peste tot în lume, mai ales în locurile unde democrația are de suferit. Astfel, dânsa avea un interes special asupra Africii. Astăzi, pedepsa cu, noaptea, cu, cu moartea nu uh, mai este aplicată, dar mai sunt locuri în lume unde jurnaliștii sunt întemnițați când există amenințări uh, cu închisoarea și așa mai departe, unde femeile sunt bajocorite. Uh, Iată uh, ce credea și Nicol Fontaine cu convingere momentul în care a devenit președinte a acestei adunări parlamentare a noastre în 1999, dânsa a dorit uh, o apropiere tot mai mare de cetățenii europeni. Vreau să îi uh, aduc un omagiu uh, pentru că a muncit foarte mult, a publicat foarte mult, a fost foarte mult, însă și pe teren, alături de cetățeni și în, în timpul președinției uh, sale a efectuat uh, foarte multe vizite și peste o mie de conferințe. Uh, această prezență, această proximitate era ceva foarte important pentru Nicol Fontaine, de asemenea însoțită de calități de empatie deosebită momentul în care s-a adoptat moneda unică, atunci când mulți europeni se temeau de euro, dânsa a fost un uh, purtător de cuvânt al acestor idei și a fost uh, de asemenea prezentă atunci când uh, s-au acordat niște fonduri de la Uniunea Europeană către țările de adeziune, de pildă prin programele de eh, twinning, o inițiativă deosebită aceasta pe care a susținut-o de asemenea. Doamna Nicole Fontaine a fost curajoasă și a fost clar văzătoare în condițiile în care nebunia talibanilor eh, distrugea eh, Afganistanul. Ea s-a întâlnit cu comandantul Masud și asta în ciuda reticențelor diplomațiilor occidentale și cu un an înainte a primit împreună cu președintele Consiliului alte personalități uh, din Orientul Mijlociu. A fost un moment deosebit pentru noi, iar la summitul de la Nisa din uh, anul 2000 l-a convins pe Uh, Tony Blair ca uh, Regatul Unit să semneze și el uh, Carta Drepturilor Fundamentale, iar în discursul său de deschidere din 1999 dânsa afirma astăzi este urgent ca Uniunea Europeană să recapete un sens. Lucrurile nu s-au schimbat deloc de atunci încoace și acum ne revine nouă datoria de a prelua această ștafetă. De asemenea, trebuie să uh, readucem entuziasmul și ideea de apartenență pentru un uh, proiect care este atât de uh, important, iar în numele Parlamentului European vă mulțumesc, doamnă președinte, dragă Nicol, pentru tot ce ați reprezentat, pentru pasiunea, curajul și coerența care v-au caracterizat în munca dumneavoastră în slujba cetățenilor europeni de-a lungul întregii dumneavoastră vieți și așa cum spuneați uh, des, pentru o Uniune Europeană care să dureze veșnic. Vă mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Weber, care va vorbi timp de patru minute despre doamna Nicole Fontaine. Mr. President, dear colleagues, as EPP we are... Domnule președinte, dragi colegi, grupul PPE este foarte trist pentru pierderea lui Nicol Fonten. Cele mai sincere condolențe le adresăm familiei dumneiei și prietenilor. Familia PPE a pierdut unul dintre cei mai de seamă membri ai săi și am pierdut în același timp un prieten adevărat, care a fost alături de noi în acest parlament aproape 23 de ani. Întreaga sa carieră, Nicol Fonten a petrecut-o ocupându-se de politici de educație. A fost foarte activ în acest domeniu pentru că știa că societățile noastre au nevoie de valori. De asemenea, știa că valori, cheia valorilor o reprezintă educația. Aceasta este o mare valoare creștin-democrată și Nicol Fonten era o mare creștin-democrată. Era de asemenea o uh, europeană convinsă. A fost uh, prima uh, femeie din PPE care a devenit președinte al Parlamentului European. Nicol Fonten a făcut apel la noi recent să relansăm Europa ne-a spus să transformăm încă o dată Europa într-un proiect la care oamenii să poată visa. Haideți să dăm ascultare acestui apel al lui Nicol Fonten în memoria unei mari creștini democrate, unei femei puternice și a unei europene convinse. Vă mulțumesc! E ovvio che bineîneles Da, în numele tuturor grupurilor politice, domnul Weber a evocat aici figura doamnei um, Nicole Fontaine, așa cum am făcut-o și pentru doamna simone Veil, pe care a evocat o domnul guy verhofstadt și acum un minut de uh, reculegere pentru prietena noastră Nicole Fontaine. Grazie, ringrazio anche il presidente pttering che ha voluto essere qui. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și domnului președinte pttering care a venit aici pentru a evoca împreună cu noi uh, figura doamnei nicole Fonten. Uh, dragi colegi, doamnelor și domnilor,